veghea la îndeplinirea acesteia și de a sancționa în cazul nerespectării legii europene. Avem nevoie și de un serviciu de acțiune externă puternic, pentru că el nu reprezintă doar uh, cel care se asigură că politicile europene sunt coerente, dar are și ca obiectiv asigurarea păcii în lume, combaterea schimbărilor climatice și uh, asigurarea politicilor de dezvoltare și de ajutor umanitar. Parlamentul European reprezintă peste 500.000 de europeni. Uh, este instituția care are cea mai mare răspundere. Nu suntem doar uh, o cameră cu competențe legislative și bugetare. În plus, avem răspunderea de supraveghere și control a altor instituții, a bugetului european și a aplicării legislației comunitare. Toată munca pe care o facem de la aceste instituții nu poate fi făcută uh, sub falsul slogan de a face mai mult cu mai puțin. Nu ne putem permite să supunem riscului uh, Uh, activitatea noastră uh, scăzând la nesfârșit bugetele alocate pentru funcționarea instituțiilor. Sper să putem uh, conta pe sprijinul Consiliului și Comisiei pentru a ne atinge obiectivele și să nu lăsăm acest lucru la sfârșit pentru că atunci când nu vom mai avea marjă de manevră. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc! Având în vedere că ați fost uh, blocată în altă ședință, am uh, permis inversarea raportorilor când vine vorba de luarea cuvântului, dar acum, doamnă Holmeier, că sunteți aici, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult uh, că mi-ați dat cuvântul. Am fost de grav adineori la o întâlnire cu președinția finlandeză la conferința președinților de comisii. Îmi cer scuze pentru întârziere și trec de îndată la buget. Bugetul pentru 2020. Parlamentul dorește aici să stabilească priorități cheie. În primul rând dorim uh, să abordăm în mod mult mai ofensiv subiectul climă cu măsuri mult mai clare. Propunerea de buget prevede, mai ales în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea uh, să se pună un accent pe tehnicile moderne pentru a putea face față acelor provocări pe care până acum nu am reușit să le abordăm așa cum trebuia. Vrem să creăm noi locuri de muncă de noi tipuri pentru a arăta că suntem competitivi pentru a putea împiedica o evoluție Eh, din punct de vedere climatic sau social pe care nu ne-am dorit. În al doilea rând, vrem să sprijinim eh, tinerii care au nevoie de noi în toată Uniunea Europeană și să-i sprijinim pe aceia care trăiesc în țări unde până la 40-50% din tineri sunt șomeri. Vrem ca eh, în acest fel să transmitem un mesaj nu doar că vom continua cu inițiativa privind ocuparea forței de muncă pentru tineret, ci uh, îi vom acorda un car- caracter prioritar. Vrem de asemenea să sprijinim programul um, Erasmus Plus, să promovăm uh, inițiativa de acordare a um, biletelor de tren pentru tinerii sub 18 ani. Vrem de asemenea, să sprijinim IMM-urile, cele care activează în domeniul digitalizării, cele care cercetează în uh, ce privește cancerul sau alte boli importante. Vrem să aducem de asemenea în discuția publică acele subiecte importante pentru oamenii din Uniunea Europeană și relevante pentru dezvoltarea statelor noastre membre. Vrem să păstrăm priorități în ce privește domeniul securității. După cum am putut constata în ultimele 2-3 săptămâni, pentru oameni este un subiect foarte important și nu pot fi în siguranță doar aceia care își pot permite acest lucru, ci statele membre și Uniunea Europeană trebuie să asigure siguranța cetățenilor, fie că vine vorba de coordonare transfrontalieră, combaterea criminalității, vrem să întărim protecția frontierelor externe și un alt lucru important pentru mine, biroul procurorului european ar trebui să fie dotat în mod corespunzător. La ora actuală, resursele prevăzute pentru EPO sunt insuficiente și trebuie majorate pentru că dacă vrem, de pildă, să combatem în mod eficient frauda fiscală, frauda TVA, înseamnă că trebuie să avem resursele necesare și Laura Căveșii ar trebui să primească resursele necesare astfel încât să putem pune capăt odată pentru totdeauna acelor 50 până la 100 de miliarde de euro pierdute în urma fraudei uh, cu TVA. De asemenea, avem în vedere pentru că ne cereți să fim prudenți. Nu știu unde a fost pri, prudența pri, uh, Consiliului, îmi cer scuze, atunci când a făcut o reducere de 200 de milioane de euro. Trebuie în continuare să abordăm subiectul refugiați, migranți, astfel încât să avem resurse bugetare suficiente pentru a putea gestiona acest subiect atât în interiorul cât și în exteriorul Uniunii Europene. Ajutorul pentru dezvoltare, de asemenea, este un subiect important. Vrem să le oferim oamenilor șanse, vrem să avem, de asemenea, posibilitatea de a furniza ajutor umanitar acolo unde e necesar. Dacă ne uităm, de pildă, la ce se întâmplă în Siria, este necesar să stabilizăm situația și să oferim sprijin. Iar în acest scop, resursele pe care ni le puneți la dispoziție nu sunt suficiente. Asistența nu se limitează doar la asistența de natură umanitară, ci trebuie să ținem cont aici și de dimensiunea de mediu, climă și de faptul că este important să le oferim oamenilor în țara lor, la ei acasă, o perspectivă de viitor. Și aici se recunoaște prioritatea noastră mediu și climă pentru că acei oameni care nu au șansa de a trăi de a duce un trai decent la ei acasă, nu vor rămâne acolo. Și, uh, stimată președinție finlandeză, vreau să vă invit să discutăm sincer, pentru că nu ajută la nimic să tot bem cafele dacă, de fapt, nu schimbăm idei. Mă alătur aici colegei Gardia Sabal, vă rog, discutați odată pentru deauna pe fond cu noi, pentru că până acum nu am putut purta o conversație de însemnătate și nu putem să ne punem de acord în ultima seară a consilierii, pentru că atunci nu vom mai avea timp pentru a rezolva totul cum trebuie, cu atenție, așa cum așteaptă cetățenii de la noi. Vă mulțumesc foarte mult, stimată colegă. Acum, având în vedere că tot ați adus subiectul în discuție, va primi cuvântul reprezentantul Consiliului, domnul ministru. Vă rog. Mulțumesc, președinte. Stimați uh, eurodeputați, uh, domnule comisar Oettinger, doamnelor și domnilor. Este o onoare pentru mine să fiu astăzi în Parlamentul European pentru dezbaterea proiectului de buget al Uniunii Europene pentru 2020. Deja am avut ocazia să schimbăm opinii în legătură cu acest subiect important uh, pe 18 septembrie, când v-am prezentat poziția Consiliului cu privire la proiectul de buget. Cu această ocazie am subliniat faptul că sunt uh, niște părți ale bugetului care aduc valoare uh, europeană și care dau rezultate directe pentru cetățenii noștri. Însă, în același timp, trebuie să prioritizăm puțin uh, zonele de cheltuieli Uh, acest lucru este absolut esențial pentru a ne atinge obiectivele comune. Într-adevăr, sunt uh, mulțumit să spun că Parlamentul European și Consiliul împărtășesc uh, aceleași priorități pentru anul viitor. Ca parte a acestor priorități putem enumera creșterea, inovația, ocuparea. Trebuie de asemenea să facem față problemelor de mediu, să rezolvăm chestiuni care țin de migrație și să-i ajutăm pe tine să investească în propriul viitor. Avem opinii diferite în ceea ce noi considerăm un nivel adecvat de finanțare pentru aceste priorități importante. E clar că trebuie echilibrate puțin uh, prioritățile și e adevărat că cetățenii apreciază foarte mult uh, bunurile publice finanțate din uh, bani europeni. Însă n-ar trebui să uităm că aceiași cetățeni sunt și contribuabili și își doresc ca autoritățile bugetare să fie foarte atente pe ce anume cheltuiesc banii. În acest context știu că dacă amendamentele Parlamentului European ar fi integrate în dosarul bugetar pentru anul viitor, asta ar duce la Uh, o contribuție la a venitului net brut de 9,9% în comparație cu situația din 2019. În acțiunile sale, Consiliul întotdeauna este ghidat uh, de prudență și de o disciplină bugetară strictă. De asemenea, ne gândim puțin și la perspectiva internă și internațională, căci vremurile în care trăim uh, sunt pline de provocări. Vedem că există foarte multe provocări din perspectiva mediului, există uh, distorsiuni în ceea ce privește uh, comerțul, tensiuni internaționale, incertitudini economice și așa mai departe. De aceea Consiliul își dorește um, ca pentru 2020 uh, să fim realiști și să avem suficiente marge de manevră pentru a face față unor situații neprevăzute. Însă dați-mi voie să mai subliniez o dată faptul că în conformitate cu poziția Consiliului, sporirea bugetului pentru 2020 2020 cu un miliard uh, de euro uh, față de 2019 este o realitate. Uh, doamnelor și domnilor, doamnă președinte, dați-mi voie să fac câteva comentarii preliminare în ceea ce privește amendamentele la poziția Consiliului pe care Parlamentul European intenționează să le voteze mâine. La diverse titluri, Parlamentul European uh, propune uh, sporiri semnificative ale bugetului uh, pentru a stimula anumite proiecte și programe. O parte dintre aceste propuneri nu doar merg dincolo de proiectul de buget, ci depășesc și planurile din cadrul financiar multianual. Cred că ar trebui să fim atenți să nu solicităm prea mult de la acest buget. Trebuie să ținem cont de nevoile reale și de capacitatea de absorpție și să luăm decizii decizii bazate pe realitate. În acest an, Discrepanța totală între pozițiile noastre este mai mare decât în anii anteriori. 4,2 miliarde de euro în ceea ce privește angajamentele și 6 miliarde de euro în ceea ce privește plățile. Oricum, eh, eu sunt eh, convins eh, că lucrând împreună vom putea să acoperim această discrepanță și să echilibrăm bugetul pentru a ajunge la un acord pentru acest buget pentru 2020. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Îi urez de asemenea bun venit în Parlament domnului comisar Oettinger. Are acum cuvântul Comisia. Stimată doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, stimate președinte al Consiliului, doamnelor și domnilor, vreau înainte de toate să felicit ambele raportoare, pe doamna Holmeier și pe doamna Gardia Sabal, să le mulțumesc în numele Comisiei și să le felicit pentru felul în care au reușit să uh, împace toate așteptările pe care uh, le aveau colegii din diferitele comisii și au reușit să le sintetizeze în acest raport. Prioritățile sunt aceleași pentru Comisie, Parlament, Consiliu. Înainte de toate, creștere, ocupare a forței de muncă, competitivitatea Uniunii Europene, întărirea protecției mediului înconjurător, politica de mediu, sprijinirea tinerilor, și orientarea fluxurilor migratorii. Există, în schimb, divergențe în ceea ce privește dotarea diferitelor programe. În timp ce Parlamentul a mers în sus uh, față de propunerea Comisiei cu 2,7 miliarde de euro, propune așadar un buget mult mai solid. În schimb, Consiliul dorește să aducă în jos propunerea cu 1,5 miliarde mai puțin. Eu cred că trebuie să mai discutăm, trebuie să eh, discutăm, după părerea mea, despre cât e de rezonabil să majorăm sau, din potrivă, să reducem fondurile pentru anumite programe. Și sunt gata să discut în eh, săptămânile următoare cu dumneavoastră. Voi fi un intermediar corect pentru ambii colegiuitori, Parlament și Consiliul. Diferența este uh, de 2,4 miliarde de euro față de anii anteriori, o diferență considerabilă, pentru că în anii anteriori um, bugetul era mai redus, lucru care însă nu trebuie neapărat să ducă la probleme în uh, etapa negocierilor, însă E clar că luna noiembrie va fi una complicată pentru noi și pentru dumneavoastră. Va fi și mai complicată dacă Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană fără acord. Nu există o probabilitate foarte mare pentru acest scenariu. Noi suntem pregătiți oricum. Însă, important este să fim pregătiți, fie că e vorba de o plecare dezordonată a Marii Britanii sau, din potrivă, pentru prelungirea uh, rămânerii acesteia în Uniunea Europeană, după care raportorii vor trebui să reacționeze în consecință. Salut uh, disponibilitatea de a găsi un compromis și sper să se poată ajunge la un acord până luna noiembrie cu uh, dând dovadă de ambiție și chiar uh, cu ajutorul noii comisii. Care ar putea să fie noile puncte controversate? În ceea ce privește anumite programe și măsuri, Parlamentul merge mult peste propunerea Comisiei. În ce privește anumite programe, poate fi un lucru de înțeles. Cu toate acestea, ar trebui să se păstreze o anumită prudență, pentru că dacă se puizează complet marjele, atunci uh, în cursul anului viitor, în ceea ce privește execuția bugetară, nu va mai exista suficientă flexibilitate pentru a face față acelor evenimente neprevăzute, de pildă noi valuri migratorii, ci nu se va mai putea reacționa la nivel financiar în consecință. Da, cu siguranță vom reduce marjele disponibile, însă nu ar fi tocmai inspirat să le epuizăm complet. Mm nu ar fi inspirat, mai ales pentru Parlament, pentru că de dorit ar fi să existe totuși o capacitate financiară de reacție la nivelul bugetului. Consiliul, și cred că aici există argumente pertinente împotriva, a propus reducerea resurselor pentru conectarea Europei, Orizont 2020 și pentru programul COSME. Vreau să discut cu dumneavoastră la Consiliu, dacă aceste trei programe, oare nu tocmai acum când asistăm la o încetinire a economiei europene, unde anumite state membre deja stagnează, când uh, vorbim de faptul că avantajul economic față de China și Statele Unite se reduce în, uh, unde în cercetare, mai ales în epoca digitală, ar trebui să facem mai multă cercetare europeană. Poate că Aici a venit vremea, în ce privește cercetarea, infrastructura și IMM-uri, să sprijinim și mai degrabă aceste resurse mi se par deplasate. Voi analiza majorările propuse și ne vom uh, reîntoarce cu o reacție doar atunci când credem că aceste majorări nu sunt uh, rezonabile atunci când uh, vom crede că acestea sunt mai degrabă doar uh, de luat în calcul la nivel teoretic, nu la nivel practic. Aș dori să vă reamintesc de asemenea de articolul 15, aliniatul 3, în ceea ce privește consultările bugetare uh, cu vechiul Parlament în timpul negocierilor. Am făcut câteva propuneri um, îmi dorisem din partea Parlamentului alte propuneri de cheltuieli, de pildă reorientări uh, pentru a permite o majorare a fondurilor prevăzute pentru cercetare, printre altele. Consiliul a fost surprins, da, a fost într-adevăr o propunere surprinzătoare, însă de atunci, deja din mai, am făcut propuneri publice și știu uh, deja de ani buni din uh, bugetul național, că există un instrument care permite reportarea fondurilor din anul anterior în, pentru anul uh, următor, adică acele resurse neutilizate care să poată fi folosite pentru măsuri rezonabile pe viitor. În regulamentul bugetar este un instrument recunoscut, există un temei juridic în acest sens, creat de Consiliu și Parlament în urmă cu câțiva ani și rugămintea mea la adresa Consiliului ar fi haideți să ne certăm referitor la volumul uh, um, sumelor reportate, însă să nu punem în discuție acest instrument. Parlamentul propune în ce privește inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor o majorare considerabilă de 63 de milioane de euro. O vom analiza pentru că această inițiativă funcționează fără probleme, după părerea noastră, a dovedit numeroase reușite până acum. Cu toate acestea, credem că această sumă nu reflectă necesitatea reală, este mult prea mare ci uh, vom consulta statele membre în acest sens. În ceea ce privește instrumentul pentru migrație, pentru controlarea migrației, trebuie să ne asigurăm că Comisia poate continua finanțarea măsurilor uh, din acest domeniu în statele membre. Pentru că cu cât resursele scad, cu atât vom putea interveni mai puțin. Mai ales în ultimele zile, Evenimentele care s-au înregistrat în Turcia și în Siria arată că Uniunea Europeană ar trebui să poată interveni și reacționa rapid în ceea ce privește și resursele bugetare. Instrumentul de asistență pentru Turcia reprezintă de asemenea un, uh, un subiect de discuție. Suntem cu toții de acord că Trebuie să privim cu un ochi critic ce se întâmplă în Turcia, retorica președintelui. Iată de ce nu am decât uh, următoarea propunere. Haideți să discutăm și să finanțăm doar acele proiecte care se potrivesc valorilor europene. În uh, societatea civilă, când vine vorba de ONG-uri sau acele proiecte care sunt uh, care au un sens pentru democrație și statul de drept. Programe care împărtășesc valorile noastre. Să cooperăm cu acei oameni din Turcia care împărtășesc valorile noastre și să finanțăm acele proiecte în exercițiul bugetar viitor, pentru că așa um, ar fi în interesul strategic al Uniunii Europene. Și aici uh, va fi necesar să avem uh, rezerve importante, pentru că în caz contrar, uh, reacțiile rapide mm, vor fi imposibile. Vreau de asemenea să vă atrag atenția asupra scrisorii de um, corecție a bugetului pentru 2020. E vorba de reducerea plăților cu 5,4 milioane Avem o estimare deja pentru cheltuielile uh, din agricultură care ține cont de evoluțiile din sector, dar și de noile decizii și legislație din uh, sectorul agricol. În al doilea rând, e vorba de asemenea și de anumite ajustări la evenimentele uh, recente, în ceea ce privește de asemenea planul de personal al Parlamentului, serviciul de pază, cât și în ce privește uh, nevoile Agenției Europene EULISA. Dragi colegi și colegi, uh, stimați reprezentanții Consiliului, cred că mai ales în situația actuală, cu posibilă plecare a Marii Britanii, având în vedere că avem de asemenea un parlament noi, nou, o comisie nouă, dacă am reușit să ne punem de acord în uh, timpul stabilit și să le putem prezenta cetățenilor deja un acord pentru bugetul 2020, dacă e să reușim toate acestea, e nevoie de deschidere la compromis din partea tuturora și din partea Comisiei, e adevărat, dar și din partea Consiliului și Parlamentului. Aștept uh, cu mare interes negocierile din noiembrie dacă nu va exista o comisie nouă până atunci, va trebui să negociați cu mine. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule comisar. Acum uh, urmează reprezentanții comisiilor, uh, urmează la cuvânt domnul Galler pentru Comisia de Afaceri Externe, dar nu îl văd în sală. Va lua cuvântul altcineva în locul lui? Văd că nu. Atunci am să continui cu colega Kathleen Van Brandt, care reprezintă Comisia pentru Comerț Internațional. Intervențiile sunt uh, prevăzute pentru un minut, iar acum am să încep să supraveghez un pic mai strict respectarea timpului. Yes, now it's working. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Um... Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Când vorbim despre comerțul internațional, uh, implementarea acordurilor comerciale este esențială acest lucru este valabil în special pentru uh, capitolul de dezvoltare durabilă din cazul uh, acordurilor comerciale. Fără resurse suficiente pentru a monitoriza angajamentele, riscăm să rămânem cu cuvinte goale și nu avem această intenție deloc în calitate de Parlament. Când ne gândim la angajamentele de eradicare a muncii copiilor, libertatea de asociere, combaterea schimbărilor climatice, angajamente pentru egalitatea de gen și uh, respectarea drepturilor omului, trebuie să se facă evaluări de impact periodic. Dragi colegi, să nu uităm că și societatea civilă este esențială în implementarea acestor capitole. Și uh, punerea în aplicare a acestor grupuri uh, naționale de consiliere este foarte importantă. OMC-ul și multilateralismul sunt atacate. Noi trebuie să le consolidăm. Conferința parlamentară a OMC este un instrument foarte util în um, formarea politicilor comerciale. De aceea ne pare rău că amendamentele referitoare la OMC și la um, conferința parlamentară nu au fost luate în calcul la INTA. Ne pare foarte rău. Mulțumesc.

Mulțumesc. Are acum cuvântul în numele Comisiei Econ, colegul Mureșan. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, domnule președinte al Comisiei. 2020 este ultimul din actualul CFM. Trebuie să ne asigurăm, prin urmare, că echipăm bugetul cu suficiente resurse pentru ca Uniunea Europeană să Um, Poate fi la înălțime pentru toți beneficiarii. Nu putem transmite un mesaj mai prost beneficiarilor uh, decât faptul că nu suntem capabili să ne plătim facturile. Am văzut toți, cu toții că oamenii au votat în masă la alegerile europene. Vor locuri de muncă, vor creștere și securitate. Studenții, uh, cercetătorii vor susținere, agricultorii la fel. Um, satele și orașele așteaptă susținere prin programele de coeziune. Trebuie să-i ascultăm. Aici vorbesc în numele Comisiei Econ și în numele uh, acestei comisii ehm, avem trei așteptări. În primul rând, suficiente resurse pentru investiții în economia UE, doi, finalizarea ehm, Uniunii Piețelor de Capital și trei, finalizarea Uniunii Economice și Militare. De aceea, pentru, de, pentru noi e foarte important ehm, să există resurse pentru EFSI, pentru planul de investiții Juncker. Domnule ministru, nu înțeleg deloc de ce Consiliul propune reducerea de 90 de milioane de euro de la acest pro, pro, proiect de succes pe care Parlamentul îl susține. Parlamentul European uh, nu va vota un buget pe 2020 cu reduceri la um, planul Juncker pentru investiții FC. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul pentru Comisia EMPEL, colega Doris Nicolsonova. Yes, thank you very much. Uh, I will speak in... Mulțumesc foarte mult. Voi vorbi limba slovacă. În raportul meu pentru bugetul de anul viitor, în, pentru Comisia Ocupare, ne-am axat pe două priorități una. Mai întâi trebuie să lansăm programele structurale și să le măsurăm rezultatele. Apoi, cea de-a doua prioritate este că trebuie să ne uh, concentrăm uh, pe uh, plusul de valoare. Dacă există o problemă cu șomajul în statele membre, mai ales în rândul tinerilor, nu trebuie doar să creăm noi fonduri și să tot alimentăm aceste fonduri cu bani, ci trebuie să încercăm să găsim cauzele pentru care acești tineri nu-și găsesc un loc de muncă. De asemenea, ar trebui să folosim uh, și mai multe date, pentru că dacă vedem uh, că există programe la care oamenii participă încercând să se recalifice într-o manieră rapidă uh, și că ajung până la urmă să nu-și uh, găsească un loc de muncă, uh, e clar că atunci se vor întoarce înapoi în comunitățile lor sărace. Asta este cu atât mai valabil pentru comunitatea romă. Deci trebuie să găsim și metode de incluziune socială. Nu trebuie să lăsăm aceste comunități marginalizate, precum cea a romilor, uh, să se descurce singură. Nu cred că ne mai permitem acest lux. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul pentru Comisia Envi, colegul Canfan. Domnule ministru, domnule comisar, cred că nu v-a scăpat faptul că Uniunea Europeană și-a luat angajamentul de a aloca 20% din cheltuielile sale pentru climă deja în urmă cu câțiva ani, un angajament pe care nu suntem pe cale de a-l respecta. Bugetul propus se încadrează în aceeași categorie. E nevoie de câteva miliarde în plus pentru a atinge acest obiectiv. Se spune peste tot că ne lovim de urgență climatică. Tinerii ies uh, în stradă, iar proiectul de buget pe care noi îl propunem este sub angajamentul pe care vi l-ați asumat în urmă cu ani buni. Iată de ce Parlamentul European cere 2 miliarde de euro în plus pentru climă la acest buget, astfel încât să ne apropiem cât se poate de mult de angajamentul asumat anterior, 2 miliarde de euro pentru 500 de milioane de europeni înseamnă 4 euro pe european, pe cetățean. Iar dacă privim situația urgentă a climei și mobilizarea tinerilor, sincer, cred că uh, Comisia și Consiliul nu pot să-i, cale Parlamentului, să taie calea Parlamentului, pentru că noi ne vom lupta pentru aceste 2 miliarde uh, de care avem nevoie pentru a respecta angajamentele asumate. Mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul pentru Comisia ITRE, doamna Vălean. Yes, thank you very much, uh, Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În calitate de președinte al Comisiei uh, I3 vreau să îmi exprim susținerea față de pachetul de compromis, care include multe dintre prioritățile prezentate de comisia noastră. Acesta este ultimul uh, buget pentru acest cadru financiar multianual și trebuie să maximizăm alocațiile pentru uh, cercetare, infrastructură, digitalizare și pentru IMM-uri, pentru a putea crea un cadru ambițios pentru noul, uh, noua perioadă de programare. Vreau să-i mulțumesc comisarului Oettinger pentru că ne-a susținut cauza. Este evident că dacă vrem să reușim pe viitor, avem nevoie de programe de cercetare bine finanțate. Avem acum Orizont 2020 și COSME, care au primit uh, fonduri uh, foarte uh, multe. Avem fonduri care nu s-au folosit și trebuie să profităm la maxim de această situație. În ultimul rând, dar nu mai puțin important, mecanismul Intraconectare Europei este un program de succes necesar pentru infrastructură, merge foarte bine cu planul de investiții și creează valoare adăugată din resurse private pentru și fonduri publice. Avem nevoie de un mecanism Interconectare Europei bine finanțat pentru pentru anul viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Următoarea vorbitoare este reprezentanta Comisiei INCO, colega Han. Care nu este aici. Ba da, în calitate de raportare mă bucur că Comisia pentru Buget a acceptat uh, recomandările Comisiei IMCO pentru bugetul pentru 2020, pentru că piața internă este um, inima Uniunii Europene cu toții, avem de câștigat ca și consumatori dacă ne putem baza pe standarde comune. Mai ales întreprinderile noastre mici și mijlocii sunt cele care reprezintă rețeta de succes și însuși elixirul vital al pieței interne. Iată de ce uh, este important să eliminăm obstacolele protecționismului intern și să creăm condiții concurențiale echitabile, să putem permite libera circulație a bunurilor, a capitalului, a serviciilor, pentru că trebuie să intervenim, să, îmi cer scuze, să investim cu curaj în viitorul digital să transformăm uh, piața digitală într-o prioritate pentru buget. Pentru că un lucru e clar, investițiile în piața internă reprezintă investiții în viitorul Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Dank. Mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul colegul Freund pentru Comisia pentru Transport și Turism. Vă mulțumesc, doamnă președinte. S-ar putea ca unii să fie uitat, însă Uniunea Europeană a semnat acordul climatic de la Paris. Și anume, emisiile, în ciuda acestui lucru, emisiile din sectorul uh, transporturilor cresc în continuare. Uh, Iată de ce nu pot să accept proiectul de buget pentru 2020. Trebuie să ne întrebăm cum găsim o alternativă pentru benzină, pentru kerosen, pentru diesel. E clar că nu putem să ne bazăm uh, pe un uh, buget pentru transportul de nimic și să sperăm la o minune. Dacă vrem să evităm o prăbușire completă a acordului de la Paris, trebuie să restructurăm sectorul transporturilor. Iată de ce trebuie să investim acum și să modificăm acum legile. Avem nevoie de drumuri sigure pentru biciclete, avem nevoie de un uh, transport sigur avem nevoie de puncte de alimentare pentru autovehiculele electrice. Din păcate, inițiative care nu se regăsesc în acest proiect de buget, iată de ce sectorului transportului, uh, transporturilor nu îi se acordă suficientă atenție. Vă mulțumesc acum pentru Comisia Agri. Are cuvântul colegul de Castro. Stimată doamnă președinte, Stimate domnule comisar, domnule ministru, dragi colegi, proiectul de buget pentru 2020 are drept obiectiv ambițios de a fi un fel de punte a Uniunii Europene, oferind o valoare adăugată concretă, răspunzând cererilor din partea cetățenilor europeni, din partea uh, lucrătorilor și întreprinderilor. E nevoie de un salt înainte pentru a atinge acest obiectiv și pentru a reprezenta un punct de plecare solid pentru noile programe și politici ale Uniunii Europene. Printre aceste programe, domnule comisar, nu trebuie să uităm de rolul important pe care îl joacă PAC în procesul de integrare europeană. Prin urmare, nu vom accepta reduceri la adresa bugetului pentru PAC. Din potrivă, cerem ca Uniunea Europeană să fie alături de întreprinderile noastre din sectorul agroalimentar, care încă o dată fac obiectul unor măsuri uh, Uh, de represalii din partea altora, după cum a amintit și raportarea noastră, doamna Gardie Saval, cerem ca toate aceste măsuri, precum promovarea produselor noastre pe piețele externe să fie consolidate în timpul negocierilor pentru ca în acest fel să se atenueze uh, greul impact pe care l-au avut tarifele vamale impuse de Statele Unite. Mulțumesc foarte mult pentru Comisia pentru Pescuit, are acum cuvântul colega Monteiro de Aguiar. Eh, doamnă președintă domnule comisar Uh, la Comisia de Pescuit știm uh, că bugetul pentru 2020 uh, nu are și măsurile necesare pentru sectorul pescuitului. Noi trebuie să fim durabili, trebuie să ne asigurăm că există o politică comună în domeniul pescuitului care chiar ne poate ajuta să ne atingem obiectivele. Pentru asta e nevoie de buget pentru a pune totul în aplicare. Credem că este necesar să existe un echilibru la care să se ajungă între prioritățile de mediu și asigurarea viabilității sectorului pescuitului și asigurarea promovarea uh, supraviețuirii comunităților de coastă. O politică comună din domeniul uh, pescuitului uh, poate fi eficientă și poate să existe doar dacă avem niște obiective clare, coerente. Fondurile europene trebuie sporite pentru a putea atinge aceste obiective, pentru a ne asigura că putem să îmbunătățim, să zicem, evaluarea socurilor de pești și că putem să facem și evaluări de impact pentru a vedea care ar fi impactul uh, asupra comunităților noastre. Pentru asta însă trebuie să ne asigurăm că există o politică durabilă în domeniul pescuitului, astfel încât să gândim și un buget uh, corect uh, alocat pentru anii care vin. Apoi, în cel din urmă, în ceea ce privește agricultura, credem că trebuie făcute eforturi reale pentru a putea reduce dependența în acest sector. Mulțumesc! Dankeschön. Mulțumesc foarte mult. Acum pentru Comisia Cult are cuvântul colega Camera Verde. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În această săptămână se va întâlni Consiliul la Luxemburg pentru a adopta concluzii referitoare la așa numita economie bunăstării. Concluziile vor fi că oamenii și bunăstarea lor ar trebui să fie puse în centrul politicilor. Însă realitatea e că bunăstarea se regăsește în uh, centrul politicilor și pentru asta ar trebui să se țină cont și de oameni și de dorințele lor. Iar în acest scop, accesul la toate serviciile publice, printre care învățarea pe tot parcursul vieții, ar trebui să fie facilitate. Stimate Consiliu, dacă veți adopta aceste concluzii joi, puteți să dovediți cât de importante sunt pentru dumneavoastră, cât de important e pentru dumneavoastră să puneți bunăstarea oamenilor în centrul politicilor dumneavoastră. Atunci dați dovadă de coerență urgență și luați aceste tăieri pe care le-ați prevăzut uh, pentru domenii importante de, politice, de politică, retrageți aceste tăieri și implicați-vă pentru coeziunea socială. Dați curs poziției Parlamentului, sprijiniți mai mulți bani pentru Erasmus Plus, pentru Europa Creativă și pentru programul Europa pentru cetățeni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul pentru Comisia Libe, colega Del Bosco Corfield. La Comisia Libe lucrările au fost foarte eficiente și uh, am lucrat destul de mult în consens. Uh, grupurile politice și raportorii din umbră au făcut cu toții uh, eforturi pentru a ajunge la un aviz echilibrat. Mulțumim că ați ținut cont de el. Vă invit să votați Calibe și Bugi pentru o linie bugetară pentru operațiunile de salvare în mare. Europa are o răspundere umanitară și uh, datoria morală de a avea grijă de cei care sunt în pericol. Mai degrabă decât uh, să acuzăm ONG-urile care joacă rol pe care ar trebui să joace statele membre și Uniunea Europeană. Ehm, odată ehm, ce va fi adoptată în plenară această linie bugetară, statele membre vor trebui să-și asume răspunderea pentru a împiedica decesele la, Mediterană. De când am fost eh, aleasă, în luna mai anul trecut, am eh, tot vorbit în plenară despre decesele în larg. Ehm, nu ar trebui ca acesta să reprezinte o povară pentru statele în care sosesc migranții. Și acest, eh, această linie bugetară reprezintă astfel și un, lucru drept făcut pentru uh, statele membre afectate. Mulțumesc pentru Comisia AFCO. Are acum cuvântul colegul Tajani. Vă mulțumesc foarte mult, uh, domnule comisar Oettinger. Îți mulțumesc, Gunther, pentru munca depusă, pentru colaborarea din acești ultimi 10 ani. Noi suntem mulțumiți de încercările Comisiei de a majora investițiile menite să informeze cetățenii referitor la bugetul 2020. Nu suntem însă mulțumiți de eforturile Consiliului de a tăia aceste uh, finanțări. Încă o dată, Consiliul face un pas înapoi și nu ne permite să reducem distanța care există între noi și cetățeni, între instituțiile europene și cetățeni. Este de importanță fundamentală, de pildă, să finanțăm registrul privind transparența, pentru că în acest fel să uh, putem intensifica cooperarea interinstituțională. Este important să finanțăm toate acele programe care le permit cetățenilor să afle mai multe informații despre cum funcționează instituțiile europene. Este de asemenea important să finanțăm în mod uh, substanțial conferința privind viitorul Europei. Nu ar putea să fie, nu trebuie să fie doar o inițiativă care privește în exclusivitate Comisia Europeană, ci toate instituțiile europene. Dacă vrem să fim ambițioși, dacă vrem ca Europa să aibă un rol politic pe glob, ar trebui să facem astfel încât această conferință să fie un real succes. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul pentru Comisia FAM, colega Fitzgerald. Fitzgerald. Uh, thank you. Mulțumesc, dați vă voie să mulțumesc raportorilor pentru munca lor. Cred că a fost ceva intens și interesant. Am auzit ce au spus uh, ministrul și comisarul astăzi, niște chestiuni foarte importante. Însă, dacă ne gândim uh, că uh, Comisia pentru Egalitate de Gen este ultima care ia cuvântul ceva ce ține de un stereotip până la urmă, haideți să ne gândim puțin cum egalitatea de gen poate fi adusă în prim plan în munca tuturor comisiilor și cum acest plan trebuie să fie aplicat de toate comisiile comisiile parlamentare. Acest lucru este foarte important. E clar, acesta este ultimul an din cadrul financiar multianual actual. Ne pregătim pentru tranziția spre o Europa mai inclusivă, făcând față obiectivelor de dezvoltare durabilă și agenda Europa 2020. Ca și raportoare pentru Comisia uh, FAM, am venit cu foarte multe amendamente. Mi-aș dori de altfel să văd ca proiectul pilot legat de egalitate de gen să fie acceptat, pentru că eu cred că este foarte important să analizăm toate aceste uh, instrumente uh, financiare printr-o lentilă a egalității de gen, să vedem ce se întâmplă în diverse programe din această perspectivă. Cred că acest lucru este foarte important. Amendamentele pe care le-am uh, transmis noi uh, uh, au fost supuse acordului în comisia noastră și au mm, ținut de niște aspecte foarte importante, de exemplu egalitatea de gen sau violența împotriva femeilor sau femeile în lumea IT. Știm că aici există o discrepanță majoră între cele două sexe și noi trebuie să facem niște eforturi susținute în această privință mi-aș dori ca mare parte din aceste amendamente să fie incorporate pentru că sunt practic niște semnale legate de modul în care noi luăm în serios egalitatea. Uh, mi-aș dori ca Parlamentul, Consiliul și Comisia să uh, facă eforturi și de acum înainte uh, pentru a lupta pentru egalitate. Mulțumesc! Acum începem cu pozițiile diverselor grupuri politice și începem cu PP-ul, domnul Fernandes. Presidente. Aveți două minute. Mulțumesc uh, foarte mult. Eu am uh, câteva întrebări pe care aș să le adresez uh, Consiliului care primește 1,5 miliarde de euro de la buget pe baza propunerii buget, Comisiei. 430 de la Orizont 2020. Prima mea întrebare ar fi, credeți că Orizont 2020, programul acesta de cercetare, nu este important? Considerați că acest program nu are capacitatea de absorție pentru aceste fonduri? Credeți că cifrele comisiei uh, ascund uh, dificultățile de absorție al acestui program? Este uh, bine să reducem fonduri de la, pentru mecanismul interconectarea Europei? Cum putem face reduceri la planul Juncker? Este absolut de neînțeles. Și o altă întrebare pentru Consiliu. 280 de milioane de euro nu au fost utilizate în totalitate. Nu au fost nici dezangajate. Ar putea fi folosite acum pentru cercetare. Se numește flexibilitate, conform articolul 15,3.3. Întrebarea mea pentru Consiliu este de ce nu doriți să folosiți această flexibilitate? De ce nu vreți să profitați de această posibilitate de a folosi fondurile care nu au fost uh, utilizate pentru noi proiecte de cercetare în acest an. Bugetul european oferă o valoare adăugată uriașă. Este un buget extraordinar de important. Toți cetățenii europeni trebuie să știe. Doar 7% sunt pentru costuri administrative și operaționale. 93% din bugetul european este cheltuit pe investiții. Și acest, aceste investiții sunt esențiale pentru statele membre ale Uniunii Europene. Toate statele membre au de câștigat de pe urma bugetului. Sper că Consiliul poate ajunge la un acord, dar având în vedere poziția sa actuală, prevedem uh, foarte multe dificultăți. Va fi foarte greu ca Parlamentul să fie de acord cu punctul de vedere al Consiliului. De ce doriți uh, să avem aceste marje pe care doriți să le, cre- să le creștem? Vă așteptați la un dezastru uriaș care ne paște? Ceva imprevizibil de proporții nemăsurate? Vă adresez acum aceste întrebări și sper să primesc uh, răspunsuri. Noi întotdeauna vom avea loialitate și bună credință față de procesul de negociere. Mulțumesc! Mulțumesc acum pentru grupul S și dare cuvântul uh, colegul Abritubu. Quelle est vraiment notre ambition pour l'Europe? Care este oare ambiția noastră pentru Europa? Dacă avem o mare ambiție, atunci avem nevoie și de un buget mare. Când spunem vrem să mergem pe lună, Uh, atunci uh, chiar alegem și uh, când s-a întâmplat asta la NASA s-a multiplicat bugetul de 15 ori și Statele Unite au pus piciorul pe lună. Astăzi nu vorbim despre a ajunge pe lună, ci de a salva planeta sau umanitatea pe planetă. De ce nu suntem mai ambițioși așadar în bugetul nostru? Vorbim despre un Green New Deal. Se face o trimitere la acel New Deal al lui Roosevelt. Roosevelt a oferit și mijloace pentru acest New Deal care a creat milioane de locuri de muncă. Când a ajuns la putere, Roosevelt a mulțit de trei ori bugetul federal în patru ani, deci de trei ori câțiva ani mai târziu uh, a multiplicat de patru ori uh, uh, bugetul federal. Iar când era deja cu dizabilități fizice, a mulțit de 12 ori bugetul și asta fără mari catastrofe. oare Roosevelt a fost nebun? Kennedy la fel? Nu, în mod evident nu. Cu toții știm că au fost niște lideri vizionari și curajoți, iar noi, Europa, ce așteptăm noi? Uh, pentru că a face un buget uh, de genul acesta nu este chiar atât de complicat. Putem să găsim noi resurse, putem să avem un, un buget mai ambițios, uh, fără să uh, supunem la mari provocări cetățenii sau state naționale. Uh, din cauza concurenței fiscale europene ajungem la uh, un 20% față uh, de impozit, uh, al impozitului european. Am avea nevoie uh, de fapt de uh, 100 uh, de miliarde în plus uh, la buget uh, pentru a uh, salva uh, mediul și uh, pot să spun că în acest context grupul nostru va vota pentru acest buget. Uh, uh este fără niciun fel de dubiu un compromis uh, uh, bun. Mulțumesc celor care au negociat. Uh, ne vom uh, lupta pentru ca consiliul să accepte această sporire a creditelor, însă sperăm că este ultimul an în care votăm un buget atât de slab. Noi vom face tot posibil pentru a găsi resurse noi pentru un buget mai ambițios în uh, sprijinul demnității umane și al protecției planetei. Mulțumesc! Merci beaucoup.

Mulțumesc, doamnă președinte. Parlamentul European. Noi, cei din Parlamentul European, suntem gata să investim în viitorul nostru. Suntem gata să oferim Uniunii Europene un viitor cu acest buget foarte concret pentru tinerii uh, care vor să facă ceva. De exemplu, tânăra grecoaică de 26 de ani, Vasilidi, care după ce a terminat studiile risca să fie șomeră, dar prin inițiativa pentru tineret și împotriva șomajului, a reușit să fie pregătită pentru piața muncii. Ne bucurăm că am reușit să găsim un compromis cu celelalte grupuri politice. 500 de milioane de euro în plus pentru lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor și pentru mai multe schimburi de experiență între tineri. Credem că este un semnal pozitiv. Noi, Verzi, ne bucurăm și că am găsit un acord pentru 2,1 miliarde de euro în plus pentru mediu și climă pentru a stimula investițiile în acest domeniu, pentru că și aceste sume sunt absolut necesare și care ajută și ajută concret, de exemplu, în lupta pentru aerul curat. În Bulgaria, de exemplu, trăiesc peste 2 milioane de persoane în condiții de aer uh, poluat iar copiii ajung să aibă probleme de sănătate, astm. Deci este foarte important să avem un buget bine dotat în așa fel încât să țină piept provocărilor erei noastre. Este o răspundere uh, pe care ar trebui să o avem în vedere și în ceea ce privește salvarea pe mare, operațiune de salvare pe mare. Am uh, abordat o uh, strategie în acest sens și ne-am dorit foarte mult ca amendamentul nostru să treacă mâine la vot. Noi, Parlamentul, suntem gata. Acum însă Consiliul trebuie să ridice acest blocaj etern, să lase predicile deoparte cu care ne obișnuit deja și să fie gata ca împreună cu noi să investească. Pentru că a vorbi doar despre schimbarea climatică, a vorbi doar despre tineret, nu mai ajunge. Veniți alături de noi și luptați împreună cu noi. Mulțumesc! Mulțumim! Pentru ID are cuvântul doamna Lapor. Doamna președinte, dragi colegi, 79,8 miliarde de euro e bugetul european pe 2020 propus de cei doi coraportori, PP și socialiști. Cum justificați o creștere cu 3% a bugetului față de 2019, când rata de inflație și de creștere a PIB-ului în UE nu depășește 2%? De ce UE nu și aplică aceeași rigoare bugetară pe care o impune și statelor membre? Și de ce nu anticipați de acum Brexitul, care va duce la o pierdere de 7 miliarde de euro pentru bugetul european? Iată, o serie de întrebări fără răspuns, deoarece din punctul nostru de vedere, orice pretext e bun pentru a crește bugetul. Deputeții din uh, Rassemblement Național vor vota împotriva acestei inflații bugetare. Modul în care banii europeni sunt cheltuiți e foarte criticabil și sunt exemple. Ajutorul pentru Turcia pentru protejarea frontierelor cu 5,6 miliarde de euro deja um, alocați. Instrumentul de preaderare pentru țările candidate nu e Serviciul European de Acțiune Externă, ce legitimitate diplomatică are acesta? Și de asemenea, toate cheltuielile nenumărate pentru comunicare. Și atrag atenția compatrioților mei asupra unei chestiuni precise. Viitoarea reformă Dublin 4, prin care fiecare migrant va putea să-și facă cererea în țara uh, în care va alege el. Și de asemenea să nu uităm și cei 400 de milioane de euro transferați prin care v-ați opus în această rezoluție bugetară. Le reamintesc colegilor că la Consiliu sunt prezentate vocile intereselor naționale și ar trebui să fie ascultat așa cum se cade. Vă mulțumesc. Următoarea vorbitoare în numele ECR este doamna Roncea. Domnul Roncea, mă scuzați. Mulțumesc domnule comisar, reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei. Bugetul uh, pregătit ar trebui să ne ofere posibilitatea de a avea mai multe locuri de muncă și creștere economică și mai multe investiții private. Bugetul pentru 2020 ar trebui să susțină agricultura, competitivitatea, coeziunea și este esențial să ținem cont și de chestiunile legate de migrație și securitate. Există un aspect intern și extern al acestei migrații și, de asemenea, problema gestiunii frontierelor, așa că ar trebui să ținem cont de poziția globală a UE. Chestiunile de dezvoltare durabilă sunt și ele extrem de importante în cadrul bugetar pentru 2020 și vor fi importante pentru țările vecine. Noi susținem acest buget, un buget de tranziție și în același timp de continuitate, și suntem convinși că este un buget bun pentru a avea și un uh, cadru financiar uh, multianual bun. Un buget care trebuie să fie susținut și cerem o creștere bugetară pentru mecanismul de interconectare a Europei, pentru Europol, și mai multe sume pentru Erasmus. Din toate aceste motive susținem acest buget. Suntem de asemenea pentru propunerea per ansamblu a Comisiei Europene și, de asemenea, alocările bugetare făcute, precum și susținerea față de agricultură. Ne-am dorit ca acest buget să fie stabilit uh, astfel încât să se țină cont de anumite greșeli din trecut. Mulțumesc! Mulțumesc din partea grupului GUE NGL, domnul Papadimulis. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Oettinger, stimați reprezentanți ai Consiliului, ultima dată când am avut o discuție despre bugetul 2020, din cei 53 de membri care au vorbit în plenara Parlamentului, niciunul nu a susținut propunerea Consiliului. Pentru că se propun niște reduceri uh, drastice la niște linii bugetare vitale. Noi nu putem accepta un asemenea buget redus. Dăunează coeziunii sociale și regionale. Nu se creează inovare, nu se creează locuri de muncă pentru tineret. Este redus uh, orizont 2020. Criza de climă nu este abordată corect. Ieri ați aplaudat uh, extrema dreaptă și Brexitul, care votau pentru aceste reduceri. Ori aceste reduceri vor uh, da peste cap Uniunea Europeană, vor submina Uniunea Europeană, vor spori excluziunea și uh, dezintegrarea Uniunii Europene. Eu cred că oamenii vor o Europa mai bună și uh, mai unită ca să ținem, de exemplu, cu toții pasul cu ritmul dezvoltării tehnologice, ca